Good afternoon, colleagues. Uh, um, let me... Bună ziua, dragi colegi. Permiteți-mi să deschid următorul punct de pe ordinea de zi al uh, comisiei, a Comisiei uh, AFET. Invitatul nostru uh, este ambasadorul Antonio Rivas, primul ministru al afacerilor externe al Republicii Paraguay. Domnul Antonio Rivas este aici în calitate de reprezentant al Mercosur, acest um, grup de, format din Argentina, Uruguay, Paraguay și uh, Venezuela și Brazilia. <clears throat> Mercosur este un subiect uh, prioritar pe uh, agenda politică astăzi. Pe 20 iunie 2019, după 20 de ani de negocieri, Uniunea Europeană și Mercosur au ajuns la un acord în principiu în legătură cu uh, pilonul comercial ca parte din acordul mai amplu de asociere, prin dialog politic și cooperare. Acordul este acum în curs de revizuire juridică înainte de a fi tradus și trimis către Parlamentul European pentru ratificare. Acordul UE-Mercosur poate avea semnificație istorică pentru ambele regiuni, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere politic. Dacă va fi ratificat, desigur, acest acord va înființa cea mai extinsă zonă de liber schimb creată vreodată de Uniunea Europeană, acoperind o populație de 780 de milioane de locuitori. Acest lucru va consolida de asemenea legăturile culturale, economice și politice între cele două regiuni. Împreună cu Mercosur ne vom arăta disponibilitatea de a păstra ordinea globală bazată pe reguli atunci când mai mulți actori globali se îndepărtează de multilateralism. Noi suntem hotărâți să promovăm chestiuni importante precum schimbările climatice, comerțul și securitatea internațională. Însă există Desigur, și uh, preocupări și îngrijorări legate de implicările acordului asupra dezvoltării sustenabile, schimbările climatice și drepturile omului, care trebuie să fie abordate. Așteptăm uh, cu interes să ascultăm uh, perspectiva dumneavoastră, domnule uh, ministru, în legătură cu relațiile UE-Mercosur. Dar mai întâi am să-i dau cuvântul domnului Nicola Dandi, primul vicepreședinte al delegației Parlamentului European pentru relația cu Mercosur. Aveți două minute la dispoziție, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Îl salut uh, pe domnul ministru pentru prezența sa aici. Mulțumesc. Uh, ne-am văzut ultima dată la Asunción când am condus uh, misiunea de um, monitorizare electorală a Uniunii Europene. Uniunea Europeană colaborează cu Paragaiul de mai, mai mulți ani. Ni s-a cerut sprijinul cu ocazia alegerilor din 2013 și din 2018. Și, domnule ministru, în următoarele luni sau următoarele săptămâni așteptăm din partea Parlamentului eh, din Paraguay să dea semnale importante de sprijin în legătură cu anumite puncte evidențiate de Uniunea Europeană în raportul final de după alegerile din 2018. Avem și multe proiecte de cooperare foarte importante între UE și Paraguay și Mulțumesc Comisiei și tuturor celor care lucrează la aceste proiecte pentru activitatea lor. Le-am uh, vizitat uh, și în unele vizite pe care le-am făcut cu delegația de colaborare cu Mercosurul. Uh, acordul cu Mercosurul este unul strategic după 20 de ani și Paraguayul, uh, guvernul actual și cele precedente au fost uh, printre cei care au sprijinit cel mai mult nevoia unui acord cu Uniunea Europeană. Este un acord strategic nu doar din punct de vedere comercial și um, Colegul meu va intra mai mult în detalii. Eh, există trei piloni. Eh, dincolo de cel economic, există cooperarea și dialogul politic, care este important și poate da o stabilitate relațiilor dintre noi. Relații care nu sunt doar economice, ci sunt și istorice și politice, de importanță strategică pentru ambele părți. Pentru noi este important ca anumite priorități pe care le-am menționat în acord să fie subliniate astăzi în mod deosebit. Așa cum a spus-o președintele în intervenția sa, dezvoltarea durabilă, schimbările climatice, drepturile omului sunt subiecte în legătură cu care trebuie să colaborăm și noi așteptăm în următoarele luni, așa cum amintea domnul președinte, suntem în faza de uh, um, relectura textului, de traducere, deci uh, în următoarea perioadă va trebui să discutăm în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale despre acest acord și cred că este important ca această discuție să fie însoțită de eforturi și semnale concrete în legătură cu unele dintre aceste subiecte. Pentru noi este foarte important, de asemenea, să se dezvolte cooperarea regională, să se consolideze Mercosurul în ansamblul său, Uh, deci legăturile dintre cele patru țări și sperăm că în viitor veți uh, primi și Venezuela în Mercosur, a cărui, uh, a cărui statut de membru este suspendat și uh, cred că cooperarea regională poate fi deci consolidată și relațiile istorice, politice, economice dintre Uniunea Europeană și uh, cele patru țări din Mercosur vor fi consolidate. Este singurul domeniu în care Uniunea Europeană și America Latină nu aveau uh, un acord, este singura zonă din America Latină cu care nu aveam un acord comercial. Avem un acord comercial cu Chile, cu Bolivia, cu Peru, dar nu aveam cu țările din Mercosur, cele patru țări care reprezintă cea mai mare mare parte din uh, America de Sud. Domnule ministru, vă urez o vizită plăcută în UE și un schimb de uh, opinii fructuos în aceste zile la Bruxelles și sper că vom putea să colaborăm bine și că Paraguayul va rămâne un motor care va da semnale clare în legătură cu subiectele pe care le-am subliniat. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc, domnule Danti. Voi da acum cuvântul domnului Rivas pentru uh, ai asculta um, prezentarea și vederile în legătură cu uh, acest acord. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați. Pentru mine este o onoare, în calitate de ministru de afaceri externe din Paraguay, care deține acum uh, președinția pro tempore al Mercosur, să pot discuta cu dumneavoastră, să pot să mă adresez dumneavoastră și referindu-mă la acordul Mercosur-UE. Așa cum a spus domnul uh, președinte, este adevărat că acest acord a ajuns la o concluzie după 20 de ani. 20 de ani în care am purtat o discuție extinsă, adesea dificilă. Important aici, și doresc să subliniez, este faptul că acordul cu Uniunea Europeană este triumful multilateralismului asupra protecționismului. Este un acord care se referă la înțelegerea între două blocuri regionale care au foarte multe în comun începând cu respectul pentru drepturile omului, pentru democrație, pentru statul de drept, pentru libertatea de exprimare, cultură. Avem foarte multe aspecte care ne apropie. Adesea, pentru noi, este dificil să explicăm cetățenilor uh, a fost greu să le explicăm de ce nu există un acord între Mercosur și Uniunea Europeană, având în vedere că avem atât de multe lucruri în comun. 60% din investițiile străine ale Mercosur se îndreaptă către Europa, un lucru care arată că rețeaua impresarială europeană, antreprenorială europeană s-a extins către Mercosur. Acest lucru marchează faptul că în ambele blocuri acest acord va avea efecte uh, foarte pozitive. Toate părțile, ambele părți au de câștigat foarte mult. Uniunea Europeană are avantajul că foarte multe uh, produse uh, și servicii îi voi, voi permit, vor permite să își crească profiturile, însă și Mercosur are de câștigat, deoarece ne lipsea un acord uh, cu Uniunea Europeană, chiar în cazul Paraguayului. Paraguayul nu avea niciun fel de acord cu Uniunea Europeană și acum vom avea bazele necesare pentru uh, a construi o relație economică, comercială, politică și de cooperare cu Uniunea Europeană. În acest cadru, considerăm că această relație este foarte benefică. Vor avea loc multe schimburi comerciale, peste 88 de miliarde de euro de schimburi comerciale au loc anual. Sunt multe reguli care vor intra în vigoare și care vor permite înființarea unui comerț liniștit, controlat, pe baza anumitor reguli în domeniul mediului înconjurător, în domeniul condițiilor de lucru și uh, acest lucru va strânge relațiile între cele două blocuri. Trebuie de asemenea să ținem cont de uh, însemnătatea pentru sectorul serviciilor al acestui acord. În cadrul general, 40 de miliarde de euro um, sunt, se datorează schimburilor în sectorul uh, serviciilor. Uniunea Europeană este un investitor important în regiune. Paraguayul um, este statul în care Uniunea Europeană este principalul investitor. În acest sens, trebuie să precizăm și regulile care vor uh, începe să uh, Uh, guverneze activitatea celor două blocuri. Este important să avem un acord bazat pe reguli. Mult mai bine decât să nu avem niciun acord. Acest lucru va afecta uh, regiunea în multe moduri, nu doar economic, iar uh, europenii care doresc să uh, investească în Mercosur vor avea acum un mecanism care le va permite să exporte către țările lor de origine din Uniunea Europeană. Astfel, uh, relațiile vor fi uh, mai uh, leznicioase și tranzacțiile vor fi mai ordonate. Mercosur a făcut eforturi deosebite pentru a stabili zonele de cooperare, pentru a putea oferi oportunități în baza acestui acord comercial și uh, pentru a profita de evoluțiile relației dintre UE și Mercosur. Așa cum a spus și domnul deputat Dandi, Mercosur era singurul bloc cu care Uniunea Europeană nu avea niciun fel de acord uh, din continentul latinoamerican. Trebuia să se semneze. Negocierile s-au început în urmă cu 21 de ani. Mercosur a fost înființat în 1991 și primul lucru pe care l-au făcut uh, ministrii Mercosur uh, a fost să vină la Bruxelles pentru a începe lucrările cu Comisia Europeană și cu ministrii Uniunii Europene, cei ministrii celor 12 state membre atunci, pentru că Mercosur seamănă cu Uniunea Europeană și de aceea s-au pus bazele cooperării tehnice în domeniul agriculturii, în uh, domeniul vamal și normele tehnice. În 95 s-a semnat primul acord politic între cele două blocuri. În 99 s-a început procesul de negociere. Și de aceea este important să semnalăm această dezvoltare și această înțelegere pe care uh, Mercosur și Uniunea Europeană au dorit de mult să o atingă. Acesta reprezintă un mare succes și un triumf al multilateralismului asupra protecționismului. De asemenea, vedem că se creează astfel oportunități pentru ca Mercosur să poată pune bazele acordurilor și cu alte regiuni. Și mă gândesc la EFTA, uh, care va fi uh, în curând uh, semnat de către ambele părți. Se fac de asemenea progrese importante în sensul încheierii unui acord cu Canada, cu Corea și cu Singapore. Astfel se creează o bază transcendentală pentru Mercosur, prin care ea se, Mercosur se poate poziționa față de partenerii săi externi. Acest acord cu guvernele și cu Comisia Europeană se va extinde și va depăși orice guvern unic, va fi un acord între state și care va consolida uh, entitățile politice um, ale Mercosur în ceea ce privește democrația, drepturile omului și protecția mediului. Se vor face multe progrese. Președintele actual al Paraguayului, atunci când a uh, preluat, uh, și-a preluat funcția, a transformat Ministerul Mediului în Ministerul Mediului și al Dezvoltării, având ca obiectiv uh, stabilirea mecanismelor necesare pentru a crea o politică de combatere a schimbărilor climatice în Paraguay. Paraguay uh, nu poluează aproape deloc, emisiile noastre de CO2 sunt aproape inexistente. Uh, noi ajutăm la uh, decontaminare, decontaminarea cauzată de alte state. Încercăm uh, să obținem plata pe bază de rezultate și în acest sens am lucrat uh, împreună cu Uniunea Europeană pentru ca prin fondul ecologic, prin fondul verde să um, se poată um, îmbunătăți condițiile Paraguayului. Vă stau la dispoziție pentru întrebări și încă o dată vă mulțumesc foarte mult uh, pentru oportunitatea pe care mi-ați acordat-o. Uh, repet și insist asupra faptului că această cooperare uh, politică, economică și de cooperare va aduce beneficii în multiple domenii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru în câteva momente vi se vor adresa și întrebări, pentru că colegii uh, m-au rugat să le permit să vă adreseze uh, întrebări. Domnul Caine să are cuvântul primul, uh, raportor INTA pentru Mercosur. Un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i uh, mulțumesc domnului ambasador pentru prezență. Vom petrece împreună um, câteva clipe importante. Um, acordul cu Mercosur este important uh, dacă dorim să um, consolidăm progresele uh, obținute de Paraguay în ultimii ani uh, foarte, cu foarte mult efort, dar cu, și cu foarte mult succes în domeniul economic, social și nu numai. Paraguay este o țară foarte uh, relevantă și vreau să vă mulțumesc uh, uh, eforturile făcute în cadrul Mercosur. Paraguay a fost un promotor al acestui acord. Doream să vă întreb cum putem ce putem face? Știm că în curând, în câteva luni, acordul uh, va intra în ratificare. Vom, ne vom lovi de dificultăți, uh, de necunoaștere, uh, de inexactități și aș vrea să știu care sunt beneficiile pentru cetățeni. Știm prea bine că vom exporta mai mult, că vom avea beneficii, dar pentru cetățenii Paraguayului, cum poate Mercosur să fie o pârghie către o societate mai prosperă, mai uh, corectă, mai echitabilă, mai angajată în, uh, pentru apărarea mediului înconjurător. Cum uh, putem să le arătăm oamenilor că vor avea nu doar un trecut alături de noi, ci un viitor alături de noi într-o lume a viitorului plină de parteneri și de apropiați și de prieteni? Răgândul cuvântul Milia Mon de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, domnului Rivas pentru cuvintele sale. Sunt foarte mulțumit de modul în care au mers negocierile. Vorbeați de aproape 20 de ani de negocieri. Este un acord uh, care va fi încheiat între aproape 300 de milioane de oameni Um, ne dă um, acces la o piață foarte importantă. Dincolo de nevoile unor sectoare, cred că este un acord pozitiv, istoric, Um, de mare anvergură și mă bucur mult de încheierea acestui acord. Și din optica politică despre care vorbim astăzi aici, cea a afacerilor externe, cred că este un acord foarte just pentru că este și este foarte apreciat, oportun, pentru că eu am spus întotdeauna că legăturile dintre UE și America Latină um, sunt, vin de la sine pentru că suntem aliați naturali, avem aceleași valori, uh, o moștenire creștină comună, avem aceeași definiție a multilateralismului, sprijinim cu toții ordine internațională bazată pe standarde, drepturile omului și așa mai departe și ne comutăm cu provocări comune pe care le vedem în același fel, schimbările climatice, de exemplu. Deci, mm, nu avem interese comune doar economice și comerciale, ci și la nivel politic. Cred că acordul va permite consolidarea relațiilor dintre noi ca aliați, ca aliați naturali. Profit de prezența dumneavoastră aici pentru că prevăd că vor fi dificultăți în Parlament, dar până la urmă rezultatul va fi unul pozitiv. Aș dori să vă întreb cum vedeți, din punctul dumneavoastră de vedere al Mercosurului, schimbările politice din zonă, de exemplu din Argentina, și cum vedeți sprijinul pentru acord de către guvernele care au ajuns la putere, ca cel pe care tocmai l-am menționat. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum urmează doamna Arena de la SND. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentare. Trebuie să recunosc că mm, mm, atunci când uh, mă gândesc la Paraguay sau Uruguay în Mercosur, am putea considera că avem un acord cu astfel de țări a, mai ales că în globalitatea în, în Mercosurului, Paraguayul reprezintă 400.000 de kilometri pătrați, iar uh, Uruguayul 3 milioane de kilometri pătrați, 300.000 de kilometri pătrați și 3 milioane de locuitori. În schimb, Brazilia și Argentina sunt mult mai mari. Deci astăzi, dacă avem întrebări în legătură cu acordul cu Mercosurul, avem întrebări mai ales uh, în ceea ce privește Brazilia și, Brazilia și Argentina. Uh, mă simt bine că și eu vin dintr-o țară mică, Belgia, cu 10 milioane de locuitori, care ieri a luat poziție foarte clară împotriva uh, acordului cu Mercosurul. S-a votat în Parlamentul Valon și s-a spus că, având în vedere cum stau lucrurile, nu putem accepta acest acord. Unii în Parlamentul European vor spune, o țară așa mică ia o poziție atât de radicală, Cred că ambii, venind din țări mici, uh, din regiuni foarte importante, avem un cuvânt de spus. Avem întrebări în legătură cu Mercosurul. O primă întrebare se referă la agricultură. Azi, agricultura în UE este o agricultură în dificultate. Mercosurul va îmbunătăți condițiile agricole în Europa? Este o întrebare pe care vă pun. Iar când vine vorba de drepturile omului, astăzi, în Brazilia mai ales, acapararea de terenuri îi privează populațiile indigene de uh, teritorii și de drepturile lor. Uh, Mercosurul va schimba ceva, va îmbunătăți situația, iar când vine vorba de mediu, o țară care nu participă la acordul de la Paris este, un Paris, este o țară care merită un parteneriat cu Uniunea Europeană, care uh, Mă refer la Brazilia, bineînțeles, uh, și cred că trebuie să ne mai gândim la acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și am mai cerut cuvântul doamna Ana Carațini. Mulțumesc, bine ați venit, domnule Rivas. Această dezbatere are loc tocmai pentru a vedea care sunt pozițiile uh, Parlamentului European și ale dumneavoastră și acum uh, voi vorbi engleză pentru că trebuie să spun lucruri mai complicate și nu vorbesc suficient de bine spaniolă pentru a le spune în spaniolă. Cu toții suntem de acord că o cooperare mai strânsă între țările Mercosur și Uniunea Europeană este cu adevărat uh, valoroasă și Acordul cu Mercosurul este important, având în vedere discuțiile comerciale, însă deseori uh, am trecut cu vederea alte aspecte. Nimeni nu este împotriva cooperării în sine, dar în partea comercială a acordului lucrurile sunt mai complicate și doresc uh, să vă fac un rezumat al dezbaterii pe care am avut în plenul Parlamentului chiar înainte de Crăciun. Uh, noi verzi am inițiat această dezbatere și întrebarea era dacă acordul cu Mercosurul este compatibil cu pactul ecologic. După cum poate știți, acesta este un proiect major al Uniunii Europene din următorii 5 ani vom încerca să ne transformăm economia pentru a fi compatibilă cu schimbările climatice și noi verzi, dar și alți colegi avem dubii că acest acord este cu adevărat compatibil cu acordul cu pactul ecologic, pentru că dacă exporturile agricole vor crește, acest lucru va duce automat la mai multe emisii de dioxid de carbon. Suntem îngrijorați și în legătură cu standardele neobligatorii privind drepturile omului, mai ales având în vedere situația din Brazilia, pe care a menționat-o colega mea de la eh, S și D. Deci sunt probleme pe care le-am identificat noi, dar atunci când discut cu colegi din țările Mercosurului, există îngrijorări în legătură cu pierderea de locuri de muncă um, din partea unor fermieri mici, pentru că noi vom exporta Uh, mult lapte praf, dacă noi avem carne de vită aici și dumneavoastră aveți lapte în Mercosur, de ce trebuie să facem comerț cu aceste produse? Uh, președintele o întrerupe pe vorbitoare și cere, lasă altor colegi posibilitatea de a pune întrebări. Uh, vorbitoarea reia. Imediat închei. O ultimă observație este că reguli există, regulile de la OMC sunt regulile pe baza cărora facem comerț în momentul de față, deci cred că e prea mult să spunem că acum nu există reguli și aștept răspunsurile cu nerăbdare. Mulțumesc! Următoarea solicitare este a doamnei Ioaneva de la GUE. Mm, bună ziua, mulțumesc pentru prezență și pentru prezentarea dumneavoastră. Uh, Ați spus că Mercosurul este una dintre mm, singurele regiuni cu care UE nu are un acord. Pentru noi e important ca Uniunea Europeană să aibă relații și acorduri cu Mercosurul, însă nu suntem foarte convinși de faptul că prin intermediul acestui acord comercial trebuie uh, să se uh, organizeze relațiile noastre. După părerea noastră, uh, acest uh, acord comercial uh, Uh, prezintă un model uh, care duce Uniunea Europeană spre o situație dramatică în zonele rurale, la depopularea zonelor rurale, iar consecințele schimbărilor climatice um, aduse de acordurile comerciale nu sunt utile um, de, pentru că amprenta ecologică a merelor cum produse la mii de kilometri uh, nu este una utilă pentru planetă. Mulți cetățeni uh, nu văd avantajele unui astfel de acord comercial dincolo de cifrele de legate de comerț, um, însă nu văd consecințe pozitive asupra durabilității um, Uniunii europene, mai ales uh, în sectorul primar, în sectorul uh, agricol uh, și în domeniul creșterii animalelor. Argentina a spus că va face un studiu de impact în legătură cu propria, în propria sa economie. Știți dacă și alte țări din Mercosur va face astfel de studii și vor face publice aceste studii și se, credeți că se poate semna un acord cu Mercosurul dacă rămân doar două sau trei state din Mercosur care vor mai sprijini acordul? Mulțumesc! Mulțumesc și ultima întrebare este a doamnei Gonzales de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte! Bine ați venit! Bună ziua, domnule Rivas, drag Antonio! În legătură cu acordul de asociere cu Mercosurul, cred că este important să subliniem faptul că e vorba de un acord de asociere Uh, în care, mult mai, uh, care include multe alte domenii uh, decât un acord comercial, include și un dialog politic și uh, uh, grupul politic care îl reprezint și cu mine uh, considerăm că e important să nu vorbim doar despre tone de carne și de cereale, ci să includem și alte domenii mm, atât de necesare, tot ce are de a face cu cooperarea pentru dezvoltare, protecția drepturilor lucrătorilor, și protecția mediului. De aceea sunt uh, de acord că atât Paraguayul cu și celelalte țări din Mercosur nu trebuie să mm, nu se poate, ceea ce au făcut țările din America uh, de Sud nu, se, nu poate fi comparat cu ceea ce s-a făcut în Europa. Uh, nu trebuie să ne grăbim uh, să aprobăm un uh, acord care a fost în dezbatere timp de 20 de ani. S-ar putea să fie nevoie de mai mult timp ca să mai discutăm în profunzime ceea ce uh, Uh, scrie în capitol, capitolele care se referă la dezvoltare și legăturile pe care le vom avea cu acest continent, cu această zonă și modul în care se pot construi relațiile dintre UE și America Latină. De exemplu, uh, ieri agricultorii din Sud au venit la un eveniment aici în Parlamentul European și ne-au spus că o parte din nutrețul animalelor ale vitelor din uh, Europa este, um, sunt alimente produse din uh, porumbul uh, produs în Mercosur. Sunt lucruri despre care trebuie să vorbim, trebuie să discutăm toate aceste puncte, dar nu trebuie să uităm că dorim ca acordul uh, cu Mercosurul să intre în vigoare, dar cu mai multe drepturi pentru lucrători și trebuie să existe o, o legătură cu cooperarea pentru dezvoltare. Mulțumesc. Președintele, uh, domnule Rivas, aveți puțin timp pentru a răspunde la toate aceste întrebări. E vorba de 5 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să fac un, un rezumat, um, să răspund în general la toate uh, întrebările. Pentru Paraguay este foarte important mm, din 89 încoace, de când a început procesul democratic, Paraguayul s-a deschis spre lume și lumea s-a deschis spre Paraguay. Una dintre primele acțiuni a fost negocierea unui acord de cooperare, un acord bilateral cu Uniunea Europeană, care a adus Paraguayului foarte multe beneficii la nivel democratic, dar și la nivelul cooperării pentru dezvoltare și mai și această cale de ieșire, această, această legătură directă cu Uniunea Europeană. Democrația, de asemenea, în majoritatea alegerilor care au avut loc în Paraguay, uh, Uniunea Europeană a trimis o misiune de observare electorală și um, mulțumim Uniunii Europene pentru prezența sa acolo. Și la următoarele alegeri dorim uh, să vină o uh, misiune de observare electorală din partea Uniunii Europene. Și um, multe acțiuni de colaborare au loc între Paraguay și uh, Uh, Uniunea Europeană, acord, acest acord cu Mercosurul uh, include multe posibilități de colaborare, nu doar mm, economice, ci și care ne vor putea permite să facem față amenințărilor externe, care nu există doar în Europa, ci și în regiunea noastră. Um, sperăm că vom putea colabora și în domeniul apărării, al securității, în tot ce are de face cu multilateralismul pentru a um, evita amenințările externe sau pentru a face față amenințărilor externe uh, lumii actuale. Am discutat cu noul guvern din Argentina și cred că vom putea să ne coordonăm la nivel de Mercosur vom uh, gestiona relația împreună cu Argentina și uh, cu celelalte două țări, în, uh, cu Uruguayul, în care, care are un nou guvern din martie, și, și cu Brazilia. Sperăm că rezultatul va fi unul pozitiv, nu doar pentru Mercosur, și pentru fiecare dintre statele sale membre. Trebuie să ținem cont și de posibilitatea pe măsură ce fiecare stat din Mercosur ratifică acordul, um, va exista posibilitatea de a aplica acordul la nivel bilateral. Când vine vorba de agricultură, trebuie să ținem cont de faptul că țările din Mercosur au exportat de mult în uh, Uniunea, exportă de mult spre Uniunea Europeană și respectă toate regulile, toate condițiile uh, impuse de Uniunea Europeană. Acest lucru este important pentru că acordul va permite mai întâi menținerea acestui uh, regim de exporturi, dar uh, va stimula comerțul între regiuni. Este un fenomen important. Este o regiune în care drepturile omului sunt respectate Noi suntem semnat, facem, uh, sprijinim Curtea America, Interamericană pentru Drepturile Omului, uh, care controlează uh, respectarea regulilor și regulamentelor în legătură cu protecția și promovarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor popoarelor indigene. Avem multe acorduri de protecție a populațiilor indigene și în cadrul, la Curtea uh, Interamericană pentru Drepturile Omului uh, am uh, încheiat anumite acorduri. În domeniul mediului ne coordonăm în Mercosur pentru a ne proteja mediul. Protecția mediului este importantă și pentru noi. De exemplu, producția de energie electrică în Mercosur este ecologică. E vorba de energii regenerabile, mai ales energie hidroelectrică. De asemenea, protecția pădurilor. Paraguay uh, are un acord în cadrul uh, uh, FAO, un acord de protecție și reîmpădurire care uh, vizează și eliminarea sărăciei și uh, peste 16.000 de familii din Paraguay vor uh, profita de pe urma acestui acord. Cred că nu mai am timp, așa că mă opresc aici. Nu mai am timp să răspund la alte întrebări. Vă mulțumesc pentru prezența alături de noi. Îmi pare rău că sunt atât de strict cu timpul, dar um, calendarul, um, programul de astăzi este extrem de încărcat și atâta timp am avut o la dispoziție pentru această întâlnire. Domnule ministru, vom uh, comunica în continuare în următoarele luni și în următorii ani, vom mai discuta mult despre acest acord. Nu e nici prima, nici ultima uh, ocazie de a discuta, de a ne întâlni și știu că acești acorduri, acest acord uh, ne va ocupa și în următoarea perioadă. Vă mulțumesc pentru prezență, este întotdeauna o plăcere să vă primim aici în Parlamentul European. Muchísimas gracias y... Vă mulțumesc foarte mult și promit să revin la Bruxelles. Este o onoare pentru mine și în iunie președintele Paraguayului va veni în vizită oficială în Uniunea Europeană și va veni la Parlamentul European. Mulțumesc! The... Și acum las pe colegul McAllister pe tron, spune președintele.